Dacă nu, procesul verbal este considerat aprobat. Trecem la comunicări. Conform articolului 211 din regulament, Comisia pentru Afaceri Constituționale propune următoarea interpretare a articolului 187 în legătură cu compunerea comisiilor și membrii supleanți. În caz de vacanță a unui uh, loc de membru titular într-o comisie, poate să participe participe la vot în locul său un membru supleant din același uh, grup politic uh, până când uh, um, înlocuirea provizorie a acestui membru titular, conform articolului 186, paragraful 5, în lipsa unui înlocuitor până la numirea unui nou membru titular. Această decizie se bazează pe decizia Parlamentului care are ca obiectiv ca un număr de membri ai grupului, politic uh, grupului politic respectiv poate să participe la vot. Această interpretare este considerată ca fiind adoptată, cu excepția cazului în care un grup politic sau cel puțin 40 de deputați se opun înainte de deschiderea următoarei ședințe. Textul interpretării este disponibil pe uh, site-ul uh, Seance on Direct. Următoarea comunicare. Autoritățile competente din Lituania au comunicat Parlamentului alegerea colegei Justina Vitkauskaite, care înlocuiește pe domnul Victor Uspaschici, începând cu 21 noiembrie 2012. Autoritățile competente